președinția acestei ședințe. Thank you. Uh... Mulțumesc. Dragi colegi, haideți să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de informații actualizate referitoare la situația din Venezuela și uh, informații referitor la conferința internațională privind criza refugiaților și migratorii din Venezuela. După cum știți, Serviciul de Acțiune Externă împreună cu un altul comisariat ONU pentru refugiați, cât și Organizația Internațională pentru Migrație au găzduit săptămâna trecută aici la Bruxelles o conferință internațională menită să mobilizeze și să unească forțele la nivel global privind situația din Venezuela și cei 4,5 milioane de cetățeni din Venezuela care au nevoie de ajutor, trecând la ora actuală prin una din cele mai dramatice crize ale vremurilor noastre. Numărul uh, persoanelor care părăsesc Venezuela ar putea să atingă 6,5 milioane până la sfârșitul anului 2020, mult peste cele 5,6 milioane estimată să fi uh, abandonat uh, Siria din 2011. Poziția Uniunii Europene este următoare. E vorba de o criză umanitară provocată de om, care presupune găsirea unei soluții politice, o soluție pașnică și democratică care trebuie să vină din interiorul țării și să beneficieze de sprijin din partea regiunii și comunității internaționale. În repetate rândul, Parlamentul European și-a exprimat uh, sprijinul față de implicarea doamnei Mogherini consideră doar că doar organizarea unor alegeri libere, transparente și credibile pot reprezenta o soluție pe termen lung pentru Venezuela. Vom da acum cuvântul colegului nostru Javier Lopez, deputat care a participat la această conferință, cât și doamnei Veronic Lorenzo, șefa Unității pentru America de Sud din cadrul Serviciului de Acțiune Externă, care ne va pune la curent privind această situație delicată din Venezuela. Ne va prezenta de asemenea concluziile conferinței internaționale solidare pentru Venezuela, pentru criza refugiaților și migratorie. Conferința organizată săptămâna trecută. De asemenea, domnul uh, Cavaliera de la DigiDevco uh, va interveni și ne va prezenta informații de actualitate. Îi dau acum înainte de toate cuvântul domnului Javier Lopez. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. După cum uh, spuneați, săptămâna trecută, pe data de 28 și 29 octombrie, luni și marți, săptămâna trecută s-a organizat aici, la Bruxelles, conferința um, pentru solidaritate internațională pentru refugiații din Venezuela, nu am să insist uh, asupra celor uh, lucruri deja menționate în introducerea dumneavoastră, am să vă spun doar de ce s-a organizat această conferință și de ce Parlamentul nostru ar trebui să fie mulțumit că doamna Mogherin, în altul reprezentant, a avut această inițiativă de a aduce în lumina reflectoarelor această criză enormă care a provocat uh, strămutarea unui număr enorm de persoane. Vorbim de 4,5 milioane de persoane strămutate într-o țară care are puțin peste 30 de milioane de locuitori. Vorbim așadar de o strămutare forțată care ar corespunde mai degrabă unui conflict armat, unor zone aflate sub bombardament. Din păcate, e vorba de o strămutare forțată care nu beneficiază de acoperirea mediatică internațională, de atenția de care uh, ar uh, trebui să beneficieze din partea comunității internaționale care ar trebui să se simtă răspunzătoare în parte. În plus, din păcate, situația umanitară nu prezintă pe termen mediu și scurt perspective de îmbunătățire. După cum știm, în plus, uh, procesele de acest fel uh, presupun obligații noi atât și angajamente atât la nivel bugetar pentru țările care găzduiesc refugiați, refugiați 80% din strămutați se, au rămas în regiune, în America de Sud, deja o regiune care se confruntă cu o situație politică deosebită, complicată, care uh, îngreunează bugetele publice. Trebuie scos în evidență faptul că în procesul de la Quito procesul care ne-a permis să organizăm, să coordonăm într-un fel um, lipsa documentelor de identitate, accesul la îngrijiri medicale, învățământ, ocuparea forței de muncă, procese complexe care însoțesc aceste fenomene de strămutare de această amploare. Parlamentul a intervenit în timpul conferinței, eu am uh, intervenit în numele Parlamentului, am mulțumit uh, pentru posibilitatea de a putea participa la un eveniment de asemenea învergură. S-a mulțumit țărilor gazdă, printre care Columbia, mai ales, dar nu numai, Ecuador, Peru și alte țări din regiune. Am făcut un apel la continuarea colaborării, inclusiv uh, la capitolul finanțare din partea comunității internaționale, Uniunii Europene, pentru a putea combate această criză. Trei idei. Parlamentul a urmărit îndeaproape ce s-a întâmplat în, Venezuela. Din 2014 am venit cu 11 rezoluții. E un lucru în favoarea noastră, foarte bun. Poate că nu am acordat însă suficientă atenție consecințelor la nivel uh, umanitar al acestei crize, lucruri pe care ar trebui să facem în următoarele, în următoarele luni, cât și în plenul Parlamentului, să acordăm mai multă atenție consecințelor la nivel umanitar pentru o parte din țările din regiune. Am reamintit că soluția pentru țară, de altfel, singura modalitate pentru a, de a asigura o soluție stabilă um, la această problemă ar trebui să fie o soluție pașnică, democratică, care să exercite presiune asupra regimului, care la ora actuală exercită un control asupra statului, să folosim grupul de contact pentru a exercita presiune, pentru că continuăm uh, într-o situație de blocaj, uh, a cărei principală victimă este poporul din Venezuela. Mulțumim, domnule Lopez, pentru această prezentare și pentru concluziile dumneavoastră. Îi dau acum cuvântul doamnei Veronique Lorenzo. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumesc că ați invitat Serviciul de Acțiune Externă la acest schimb de opinii. Am să continui de unde s-a oprit domnul Lopez. E un impas, un blocaj politic în Venezuela care continuă cu consecințe dramatice la nivel economic, umanitar, având de asemenea un impact enorm la nivel regional având un impact asupra stabilității regiunii. Pentru a vă da câteva date pe care probabil le cunoașteți deja, șapte milioane de cetățeni din Venezuela au nevoie de ajutor. Peste 90% din populație trăiește sub pragul sărăciei. 3,7 uh, milioane malnutriți și uh, peste 70% din copii nu sunt școlarizați. Faptul că 5.000 de persoane părăsesc țara zi de zi, ajungând până la finele anului eh, la 5 milioane de migranți din Venezuela. Este o situație problematică de eroziune permanentă a democrației și a statului de drept. Încălcările drepturilor omului care au fost denunțate de Michel Bachelet, înaltul comisar ONU pentru drepturile omului, reprezintă acuzații deosebit de grave care nu pot fi ignorate. După cum știți, Venezuela a fost aleasă ca viitor membru al Consiliului pentru Drepturile Omului și ca atare are obligația de a respecta cele mai înalte standarde când vine vorba de promovarea și apărarea drepturilor omului, de a participa în procedurile și mecanismele speciale create de Consiliu, inclusiv viitoarea misiune de anchetă pe care dorește să organizeze Uniunea Europeană. Așadar, în această criză sistemică am repetat uh, că nu se poate continua ca până acum, criza nu poate fi rezolvată fără organizarea unor alegeri prezidențiale democratice, respectând drepturile Parlamentului, Adunării Naționale și revenirea la un sistem independent de control. De control. Suntem uh, deosebit de îngrijorați uh, în ce privește întreruperea negocierilor facilitată de Norvegia și de faptul că nu există nicio dovadă um, de a, a unei dorințe reale de a participa la un proces uh, real de negociere care să ducă la organizarea unor alegeri prezidențiale care să permită participarea observatorilor internaționali, să ofere garanții care să permită o coexistență politică. E clar, soluția poate veni doar din partea Venezuelei, dar cred că în ultimele luni am putut constata că amploarea crizei și repercursiunile geopolitice presupun implicarea comunității internaționale pentru a găsi o soluție care să permită revenirea pașnică la democrație și la ordinea constituțională. Uniunea Europeană, prin intermediul grupului internațional de contact, și-a continuat efortul de a găsi o soluție diplomatică în cadrul acestui proces politic am, repetat, am respins în repetate rânduri soluțiile de natură violentă care nu ar face altceva decât să polarizeze și mai mult situația deja dramatică. Am organizat uh, o întâlnire a grupului internațional de contact uh, pe marginea conferinței de săptămâna trecută. S-a emis o declarație destul de strictă, care a fost criticată de regim. Încercăm acum să luăm legătura cu actorii naționali relevanți și să um, păstrăm legătura cu aceștia. Consilierul uh, special pentru Venezuela, Enrique Iglesias, cât și un alt reprezentant ar trebui să meargă la Caracas în următoarele săptămâni. Ultima observație referitoare la situația din Venezuela e următoarea. Uniunea Europeană continuă să recurgă la măsuri pentru a exercita presiune dacă rezultatele nu vor ajunge uh, la un chiar dacă rezultatele, dacă negocierile nu vor ajunge la un rezultat, adică dacă nu vor fi purtate de dovadă de bună credință, măsurile au un efect asupra populației și pot fi reversibile dacă se înregistrează un progres semnificativ. Sunteți informați că s-au luat, uh, s-au adoptat măsuri de aplicare a unor sancțiuni suplimentare asupra șapte persoane pe 26 septembrie în urma unor încălcări ale drepturilor omului, mai ales uh, decesul capitanului Acosa, numărul uh, acestor decese ajungând la 25, suntem gata, de asemenea, să luăm în calcul posibilitatea întreruperii negocierilor. Dacă trec acum la aspectele de natură umanitară, în ceea ce privește ajutorul umanitar, Uniunea Europeană s-a implicat intens în Venezuela din 2018, oferind uh, peste 170 de milioane de ajutor în țară și în regiune. În acest interval, Uniunea Europeană și-a întărit uh, angajamentul de a veni în ajutorul cetățenilor din Venezuela, dar și a țărilor uh, din vecinătate care trebuie să facă față fluxului uh, enorm de persoane care caută ajutor. În urma procesului de la Quito, Țările participante au oferit sprijin politic acestei inițiative. Uniunea Europeană sprijină de asemenea această inițiativă regională care urmărește să armonizeze procedurile și politicile care urmăresc uh, să aplice o abordare de ansamblu asupra acestei crize. Situația din Venezuela s-a transformat într-o criză prioritară pentru țările din regiune, dar cu toate acestea a beneficiat de foarte puțină atenție. Vorbim la ora actuală de cel mai mare număr de persoane strămutate din istoria Americii de Sud și s-ar putea transforma în cel mai mare număr la nivel global până la finele anului viitor. Trebuie să atragem atenția asupra Uh, gravității crizei și să mobilizăm sprijin financiar pentru a veni în ajutorul acelor țări care poartă povara de a găzdui acest număr considerabil de refugiați. Iată de altfel scopul um, acestei conferințe de săptămâna trecută. Printre gazde s-au numărat Uniunea Europeană, altul Comisariat ONU pentru Refugiați și Organizația Internațională pentru Migrație. În câteva cuvinte, care au fost rezultatele conferinței? a fost un succes real în ce privește participarea, vizibilitate, substanță. Au participat aproape 120 de delegații cu peste 500 de participanți și uh, am beneficiat de asemenea de participarea aproape 15 delegați la nivel ministerial. Am uh, beneficiat de acoperire media importantă, articole, comunicate de presă Cred că pot să spun că am reușit să ne atingem obiectivul de a atrage atenția asupra cât uh, asupra situației grave din Venezuela și asupra dramaticii situației a refugiaților și cât de mult se poate înrăutăți această situație dacă nu colaborăm și nu găsim soluții creative. Dacă îmi permiteți, aș scoate în evidență trei aspecte referitoare la cele discutate uh, În primul rând, nevoia unei uh, intervenții comune. Am amintit deja procesul de la Quito. Cât de important este ca aceste țări să colaboreze în ceea ce privește armonizarea sprijinului oferit refugiaților pentru ca în acest fel să reducă povara asupra administrațiilor naționale. Nu e o ambiție neglijabilă, mai ales având în vedere fluxurile constante de um, ieșiri din Venezuela, se registrează tot mai multe cazuri de xenofobie. Iată de ce e nevoie ca comunitatea internațională să se implice. Avem nevoie de o abordare care să îmbine măsurile cu caracter umanitar cu măsuri pe termen lung venite să faciliteze integrarea migranților, oferindu-le în primul rând posibilitatea de a se integra în câmpul muncii. E o criză care e departe de a se fi terminat, situația se va înrăutăți, e clar înainte ca ea să se îmbunătățească. Oamenii au nevoie de posibilitatea de a putea reveni, de perspectiva de a putea reveni înapoi în țara lor. S-a vorbit uh, de posibilitatea de a contribui la dezvoltarea economică a Venezuelei, însă amploarea crizei uh, e atât de mare încât e nevoie să se găsească noi surse de finanțare implicând sectorul privat și băncile private pentru a, a crea un efect de pârghie. Eu am fost sincer uimită la sesiunile tematice de subiectul atacurilor la adresa grupurilor vulnerabile, mai ales fete și femei, victime ale violenței de gen. La început, uh, migranții erau uh, uh, persoane calificate cu resurse, însă pe măsură ce criza continuă, vedem cum tot mai multe categorii vulnerabile ale societății încearcă să părăsească țara căzând Um, devenim victime ale resurselor, ale rețelelor de traficanți. Trebuie să acordăm atenție acestor uh, grupuri vulnerabile. Aș încheia cu două observații, spunând că, deși nu a fost o conferință a donatorilor, o parte din participanți și-au luat angajamente care în total uh, se ridică la 120 de milioane de euro. Uniunea Europeană și-a confirmat de asemenea uh, angajamentul de a um, oferi un sprijin echivalent, dar nu trebuie să ne oprim aici, trebuie să fie primul pas um, dintr-un efort susținut de a mobiliza resurse suplimentare. La jumătatea lunii noiembrie, procesul de la Tito se va întâlni la Bogota, o altă întâlnire este prevăzută la Geneva în decembrie, o altă conferință pentru migrație și dezvoltare la Quito. Și aici uh, se ia în calcul posibilitatea de a organiza o conferință a donatorilor pentru prima jumătate a anului viitor, o idee posibilă, mai ales pe marginea întâlnirii din luna aprilie a Băncii Mondiale de la Washington. Vă mulțumesc, doamnă Lorenzo, pentru prezentare. Dragi colegi, nu mai avem timp, așa că vom continua câteva minute, dar fără interpretare, doar în limba engleză.